Pan Przewodniczący! Domnul președinte. Good morning, colleagues. Please take your seats. Bună dimineața, dragi colegi. Vă rog să luați loc. Otwieram posiedzenie. Pierwszym punctem porządku dziennego jest oświadczenie przewodniczącego Rady. Deschidem ședința Parlamentului European. Primul punct de pe ordinea de zi este următorul. Concluziile Consiliului European din 28 și 29 octombrie și guvernanța economică. Salut prezența Președintele Consiliului European, domnul Herman Van Rompuy, și salut de asemenea și pe președintele Comisiei Europene, domnul José Manuel Barroso. De asemenea, sunt prezent în sală reprezentanții președinției belgiene și uh, comisarii. Vom începe mai întâi cu declarația președintelui Herman Van Rompuy. Domnule președinte, dragi colegi, întâlnirea Consiliului European de pe data de 28 și 29 octombrie s-a concentrat asupra guvernării economice a Uniunii Europene, mai ales cu